primit de la grupele PP, SND, Verzi, IFDD și ENF câteva cereri de modificare și de numiri în uh, comisii și delegații. Aceste numiri vor apărea în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu veți avea observații până la adoptarea procesului verbal, aceste numiri și modificări vor fi considerate ca fiind aprobate, uh, adoptate.